Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Vă rog să vă ocupați locurile, vom începe votul în un minut. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Vom începe. Primul raport este raportul Gabriel. Este un vot prin apel.